el señor presidente. Buenas tardes, colegas. Bună seara, dragi colegi, dragi prieteni. Haideți să deschidem sesiunea. S-a distribuit procesul verbal al reuniunii de ieri. V-aș întreba dacă aveți observații de făcut în legătură cu acest proces verbal.